triouri de președinții. Domnule președinție, pe perioada președinție vom organiza la Helsinki două conferințe de nivel înalt pe teme de sănătate și sigur vor mai fi și o serie de reuniuni uh, la nivel tehnic. Prima noastră conferință de nivel înalt, The Silver Economy Forum, Forumul Economiei uh, Argintii, deja s-a desfășurat acum câteva săptămâni. La conferință s-a discutat despre o îmbătrânire sănătoasă și activă, ca reprezentând o schimbare societală importantă și o nouă realitate macroeconomică. S-a recunoscut faptul că îmbătrânirea trebuie să fie luată în considerare în toate tipurile de planificare, de planificare societală și în procesul de luare a deciziilor, precum și în strategiile de afaceri. Cea de-a doua conferință importantă, care se va concentra pe economia bunăstării, va avea loc la Helsinki pe 18 și 19 septembrie. Domnule președinte, în concluzie, avem o serie de provocări și de oportunități care apar pe orizontul uh, european. Acestea sunt legate de o serie de oportunități create de globalizare, schimbări climatice, migrație, dezvoltare tehnologică, noi modalități de lucru, îmbătrânirea populației și uh, răspândirea dezinformării și a unei neîncrederi sporite în uh, știință. În același timp, sistemele de sănătate din întreaga Europa se luptă, printre altele, cu costuri uh, mai mari, cu așteptări mai ridicate ale pacienților, cu transformarea tehnologică, cu o penurie de forță de lucru calificată, de ezitarea în fața vaccinurilor și o serie de provocări legate de disponibilitatea și de accesul la medicamente. În acest context, capacitatea de a ne adapta rapid la schimbări de la fiecare nivel al societății Um, este mai importantă ca oricând pentru a răspunde la modificările care sunt determinate de aceste tendințe principale și pentru a ajunge la o creștere durabilă și inclusivă trebuie să promovăm modelul social european. Acesta creează stabilitate, ceea ce reprezintă un avantaj uh, însemnat pentru Uniunea Europeană în, uh, într-o concurență globală din ce în ce mai uh, strânsă. Scopul Uniunii Europene ar trebui nu numai să fie mai competitivă, dar să fie și regiunea cea mai, uh, uh, cu cea mai mare coeziune um, socială și uh, din lume. Domnule președinte, aceasta este direcția pe care am dorit să o vedem pentru Uniunea Europeană în următorii 5 ani. Abordarea pe care um, o promovăm noi, economia bunăstării, reprezintă doar un prim pas uh, pe această cale. Sperăm să le furnizăm viitorilor președinții o bază bună pe care uh, să construiască și acestea alte măsuri necesare. Vă mulțumesc! Thank you very much for Mulțumim foarte mult, vă mulțumim pentru acest discurs și acum voi da cuvântul coordonatorilor din grupurile politice. Începem cu PP, domnul Peter Lize. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă ministru. Dacă e să ne dorim ceva bun, să felicităm pe cineva la o aniversare, să urăm cuiva un an nou fericit, atunci trebuie să îi urăm, de fapt, instituții puternice, transparență, creștere economică, da, toate acestea sunt importante, însă întotdeauna noi le dorim tuturor acestora sănătate. Așa că și în politica europeană sănătatea trebuie să fie o prioritate. Bineînțeles, respectăm tratatele, unele țin de statele membre. Tratatele nu ne dau doar posibilitatea, ci și obligația ca acolo unde Europa e responsabilă să și acționeze. Până acum, uh, Ministrul pentru Sănătate, Comisarul pentru Sănătate a fost o dezamăgire, s-a ocupat de un singur dosar în ceea ce privește echipamentele pentru sănătate și a fost un eșec. Discuțiile sunt în continuare în desfășurare. Și acum vedem un nou șoc, dar avem această, această comisară desemnată care este medic și sperăm că acum sănătatea va fi în centrul politicilor UE nevoie și am avea nevoie de sprijin aici. V-aș vorbi despre două lucruri. În primul rând, în ceea ce privește cancerul, Manfred Weber s-a axat foarte mult pe acest subiect în campania electorală. E un subiect important, a fost sprijinit de toate grupurile politice. Europa trebuie să fie mai puternică în lupta împotriva cancerului. Un al doilea subiect unde aș dori să ne sprijiniți e la rezistența la antibiotice. 33.000 de oameni decedează în fiecare an, conform ECDC, tocmai din cauza acestei rezistențe antimicrobiene. E nevoie de legislație în domeniul veterinar privind medicamentele, de legislație mult mai restrictivă și avem nevoie și de noi medicamente atunci când vechile nu mai funcționează. Prevenirea e importantă, dar atunci când înregistrăm decese în rândul populației, nevoie și de terapii și avem nevoie de o propunere concretă din partea noii comisii pentru toate acestea. Vă mulțumesc! Mulțumim din partea S și de Subdance. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, doamnă ministru, că sunteți alături de noi în această dimineață, vă mulțumim pentru prezentarea priorităților. Mă bucur să aud că prevenirea este cap de listă în ceea ce privește abordarea pe care o aveți dumneavoastră pentru sănătatea publică în Uniunea Europeană. Mai devreme întrebam pe ministrul mediului despre percepția publicului, cum îi aducem pe tăcețeni alături de noi. La fel vă întreb și pe dumneavoastră în cazul vaccinării. Pe timpul campaniei electorale, eu și mulți alții am uh, fost supuși unei întregi campanii în care în, în, eram întrebați dacă îi vom sprijini dreptul părinților să nu își vaccineze copiii sau vom sprijini și măsuri care să reducă presiunea cu care se confruntă părinții pentru a se vaccina copiii. Eu am spus foarte clar că aș putea să sprijin o asemenea mișcare pentru presiune mai puțin asupra părinților, nu putem forța oamenii dar există anumite aspecte în știință care ne duc la rezultate deosebit de grave, mai ales dacă vorbim de cele 30% de procente în creștere în ceea ce privește pojarul, diferite uh, boli contagioase în creștere în statele din Uniunea Europeană. Ce fel de măsuri puteți lua dumneavoastră astfel încât să existe un acord între statele membre să ne asigurăm că recâștigăm încrederea publicului în știință, că putem să creștem siguranța pe care o resimte publicul în ceea ce privește vaccinarea? Sistemul de aprobare pentru vaccinare în Uniunea Europeană, un sistem clar, robust, însă care cred că nu prea este cunoscut printre cetățeni. Cum putem să îi îndreptăm spre oameni, spre ceea ce există în Uniunea Europeană, să le oferim o informație în ceea ce privește siguranța vaccinării, pentru că dacă continuă să se bazeze pe o știință care poate fi pusă sub semnul îndoielii, vom ajunge într-un loc periculos. Mulțumim, Acum, din partea Renew, doamna Renoir, vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, vă mulțumesc pentru această prezentare a dumneavoastră asupra sănătății. Ați, ne-ați acordat o viziune globală, solidară și inclusivă. În ceea ce numiți dumneavoastră economia bunăstării, aici prevenirea, prevenirea legată de riscurile pentru mediu, pentru alimentație, ar trebui să rămână centrul preocupărilor noastre sistemele de sănătate și organizația lor. Acestea rămân la latitudinea statelor membre, bineînțeles, însă subiectele de sănătate multisectoriale pe care le-ați citat în uh, abordarea dumneavoastră, acestea nu sunt suficient luate în considerare. Există chestiunea principală legată de cancer, voi reveni la ea, dar mă gândesc și la îmbătr- îmbătrânirea populației, mă gândesc la e-sănătatea, la reîntoarcerea la locul de muncă după o boală gravă și apoi mă gândesc cum se ține cont de persoanele cu anumite handicapuri fizice, mentale. Ne-ați vorbit și despre asemenea subiecte, mă gândesc la reproducerea, la reproducerea un subiect important pentru femei. Și toate acestea intră în ceea ce numează dumneavoastră economia bunăstării. Subiectul este unul foarte amplu, de aceea Consiliul trebuie să-și ia angajamente puternice. Comisia trebuie și ea să acționeze, trebuie să așteptăm să vedem următorul comisar european, nu ne putem imagina să nu există un asemenea comisar și sperăm că va avea un uh, mandat mult mai vizibil și eficient decât cel de dinainte. Președinta, președinția finlandeză e pregătită să sprijine o politică ambițioasă în domeniul sănătății și de asemenea să se ia măsuri, măsuri europene cu impact important asupra sănătății, sănătății cetățenilor europeni și sănătății copiilor acestora. Mulțumim din partea verzilor acum. Thank you very much, Minister. Um, thanks for being... Doamna Paulus, vă mulțumesc, doamnă ministru, vă mulțumesc că sunteți alături de noi aici. Vă apreciez, apreciez hotărârea de care dați, dați dovadă în protejarea sănătății cetățenilor. Îmi place această abordare holistică a bunăstării. În acest context, v-aș supune atenției un risc important la sănătatea umană și bunăstare. Aș dori să știu dacă vă gândiți la un mediu netoxic, acesta să fie o chestiune cheie. Probabil știți că până acum Comisia Europeană nu a avut o asemenea strategie, deși ar fi trebuit să o facă deja de anul trecut. Pe mine mă preocupă foarte mult acest fapt, pentru că tot auzim despre sute de substanțe chimice periculoase, substanțe endocrine periculoase, tot felul de astfel de substanțe care ajung în mediu și până la urmă ajung în lanțul alimentar. E o adevărată amenințare la adresa sănătății umane. Sunteți de acord? acord cu acest fapt că e un adevărat pericol, unul care trebuie să fie abordat, și apoi prezența substanțelor foarte îngrijorătoare în produse de zi cu zi. De exemplu, copiii care se joacă cu anumite jucării, cum ar fi sau aceste recipiente pentru băut apa, obiecte pe care le folosim în fiecare zi. Uh, Acestea sunt un obstacol în economia circulară și lipsește și un teren echitabil. Există producători care s-au uh, supus directivei RICI, dar sunt și cei care nu au făcut-o și dumneavoastră sunteți ministru într-un sta, într stat unde există Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice. Ce părere aveți despre asemenea substanțe, mai ales când intervine aici sănătatea umană? Ar trebui să existe o mai bună aplicare, după părerea dumneavoastră? Dacă da, cum putem să ajungem la ea? Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Nu avem pe nimeni din partea ID, așa că trecem mai departe. Trecem acum la grupul ECR Johanna Comcinska. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Vă mulțumesc pentru acest plan ambițios al președinției finlandeze. Prioritățile președinției m-au interesat foarte mult, mai ales tot ceea ce ține de sănătate. acest echilibru în Europa, un echilibru în ceea ce privește sistemele de sănătate. Toate acestea sunt importante. În ianuarie anul trecut, Comisia Europeană a, pre, a, prezent, a făcut o prezentare în ceea ce privește tehnologiile medicale. Această propunere ar fi trebuit să ducă la faptul că agențiile naționale ar urma să colaboreze mai bine unele cu celelalte statele membre sunt neliniștite de anumite aspecte din legislație de exemplu, în cazul rapoartelor legate de testele clinice, valorile clinice, statele membre trebuie în mod obligatoriu să aibă asemenea documente și au existat și probleme în ceea ce privește costurile tratamentelor. Statele membre au și alte preocupări legate de punerea în aplicare, că aceasta ar fi mult prea dificilă. La data de 9 decembrie în acest an va fi organizată o nouă dezbatere cu subiectul HTC. Aș dori să vă întreb La ce fel de consens ați dori să se ajungă? Ce își dorește președinția finlandeză? Ce va face președinția astfel încât să existe un acord ambițios între instituțiile europene? Mulțumesc! Mulțumim din partea GUE. Vă mulțumesc, domnule ministru. Războiul împotriva drogurilor a fost un eșec. Faptul că nu se folosesc așa cum trebuie medicamentele acum trebuie să fie văzut ca o problemă de sănătate. Dumneavoastră, doamnă ministru, că vedeți ca vedeți ca fiind o prioritate tot ceea ce se întâmplă acum cu utilizarea medicamentelor. Noi vom discuta acum despre o nouă strategie pentru medicamente și un nou plan de acțiune. Toate acestea care, cele care existau și vor expira în 2020 au avut succes în domeniu. O a doua întrebare legată de glifosat. Am fost dezamăgit să îl aud pe ministrul silviculturii ieri care apăra utilizarea glifosatului. Nu îl preocupa utilizarea acestei substanțe, ci felul în care e utilizată, ținând cont de conse- consecințele grave pe care le are această utilizare. Sunteți de acord că glifosatul nu e o substanță care ar trebui să fie în apropierea lanțului nostru alimentar? Uh, Oameni de știință independenți ne-au arătat că nu e benefic pentru sănătatea noastră și că nu e o substanță care ar trebui să fie utilizată în producerea de alimente. Ce, ce au putut să cumpere în știință cei de la Monsanto a fost um, să se ajungă la un alt rezultat, însă ar trebui să fim foarte vigilenți. Doamnă ministru, ne-ați vorbit și despre sănătatea mentală și mă bucur că ați făcut-o. Eu vin dintr-un stat, Irlanda, unde avem mari provocări în domeniul sănătății mentale și, din păcate, guvernul nostru, mai multe guverne, guverne succesive, au fost dezamăgitoare în felul în care au abordat provocările legate de sănătatea mentală. Mă întreb, Consiliul European, Comisia, Parlamentul, ar putea să pună presiune asupra guvernului irlandez să facă mai multe în domeniul sănătății mentale? Vă mulțumesc! Mulțumim! Iată, aveți acum la dispoziție 5-7 minute pentru a ne răspunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări excelente și numeroase. Voi încerca să răspund pe scurt. Uh, în primul rând, în ceea ce privește evaluarea tehnologiilor de sănătate, HTA, mulți mi-ați pus întrebări în acest sens. Vreau să vă asigur, așa cum o spuneam deja, ne dorim să progresăm cât de mult se poate și suntem pregătiți pe deplin să facem față provocărilor presupuse de acest dosar. Cu toate acestea, Trebuie să o spun, într-un fel foarte pragmatic, președinția se află acum în mâinile statelor membre. Provocările ar putea să fie destul de mari față de așteptările pe care le avem. Noi dăm dovadă de pragmatism. Vom depune eforturi astfel încât să găsim o cale de a avansa cu dosarul HTA, însă nu vă pot promite acum, aici și acum, că vom ajunge la un compromis până la sfârșitul anului. Avem o echipă excelentă, noi vom face tot ceea ce ne stă în putere, astfel încât să înregistrăm un succes. Apoi au mai existat niște întrebări, dar să mă refer întâi la rezistența antimicrobiană. Nu trebuie să subliniez în fața dumneavoastră cât de gravă e această amenințare legată de rezistența antimicrobiană. Importantă e conștientizarea, formarea, cooperarea între toate părțile și sectoarele. Acestea sunt importante astfel încât să luptăm împotriva rezistenței antimicrobiale. Publicul, profesioniștii din domeniu, fermierii, asistentele, avem nevoie de toată lumea văd că s-au întreprins mult, mulți pași în ultimul timp în Uniunea Europeană, astfel încât să putem să continuăm această luptă pe termen lung împotriva rezistenței. Există acum un plan de sănătate european adoptat din 2017 în Uniunea Europeană. Un alt exemplu e legislație nouă cu privire la medicamentele pentru uz veterinar în 2018 și mai recent, 14 iunie 2019, Consiliul a adoptat concluzii cu privire la următorii pași pentru a avea cele mai bune practici pentru a combate rezistența antimicrobială. În acele concluzii, Consiliul cred că pune accentul pe elementele importante, pe punerea în aplicare a planurilor de acțiune multisectoriale naționale, stabilirea unor mecanisme de monitorizare și coordonare în statele membre și așa mai departe. Da, trebuie să lucrăm mai în profunzime, să avem o mai bună coordonare națională și trebuie să depunem eforturi astfel încât să avem poziții mai puternice pentru Uniunea Europeană și statele membre pentru rezistența antimicrobială. Vaccinarea Cred că ați încadrat bine această problematică. Chestiunea principală e cum putem menține încrederea publicului. Cred că multe state membre au dificultăți aici, în fiecare clipă. Cum putem garanta că vaccinarea este sigură? Cum putem să ne asigurăm că cetățenii au încredere în vaccinare? Acestea sunt întrebările esențiale, într-adevăr. În decembrie 2018, Consiliul a adoptat o recomandare pe acest subiect. Constatăm că e timpul să se pună în aplicare acțiunile asupra cărora s-a convenit la nivel, la nivel de state membre, la nivel de comisie. Mai avem multe de făcut. Accesul la medicamente, lipsa de vaccinuri, toate acestea De toate acestea trebuie să ținem cont și piața vaccinurilor este o piață foarte concentrată. Patru companii produc 90% din toate vaccinurile din lume. Avem aceste provocări, provocări diferite și toate până la urmă sunt legate de încrederea publicului față de vaccinare. Cum poate fi menținută această încredere? Au mai fost niște întrebări. Well, EU member states share the common challenge, definitely. Statele membre ale Uniunii Europene se confruntă cu o provocare comună. Populația îmbătrânește rapid. Întrebarea este așadar ce să îmbunătățim, cum să ne eficientizăm astfel încât să răspundem aceste provocări corelată cu costuri în creștere. În uh, politica finlandeză chiar avem un astfel de obiectiv, să fim mai eficienți în tratamentele pe care le furnizăm oamenilor. Și pe lângă asta dorim să consolidăm uh, cooperarea europeană pe această temă și ultima întrebare, ultima remarcă. Știți că Finlanda a investit foarte mult în digitalizare. Am uh, depus eforturi însemnate, dar cred că trebuie să fim conștienți de faptul că cetățenii folosesc servicii și dispozitive tehnice pentru a-și monitoriza tot timpul sănătatea. Nu ne mai putem uh, aștepta să continuăm cu modelele vechi. Deci, cred că statele membre trebuie să facă mai multe. Noi trebuie să le oferim uh, oamenilor modalități și procese complet noi. Prin urmare, instrumentele digitale trebuie folosite pentru a putea oferi servicii de medicină personalizate, dar și pentru că ne pot ajuta să dezvoltăm foarte mult acest domeniu în Uniunea Europeană. Și atunci întrebarea este cum să folosim mai bine datele referitoare la sănătate. Experiența Finlandei este că trebuie să avem o legislație mai bună. Avem uh, reglementări care ne permit să folosim datele medicale, datele din sănătate pentru a uh, programa mai bine activitățile de cercetare și dezvoltare și pentru a gestiona mai bine, de fapt, tot acest sector. Deci vă provoc pe voi toți. N-ar trebui să facem oare mai multe? Eu cred că da. Și aceasta e una din inițiativele pe care dorim să o promovăm. Consider că ar trebui să împărtășim mai multe. Avem practici bune în statele membre. Trebuie să facem mai multe pentru a găsi instrumente mai bune pentru a uh, relansa creșterea în acest domeniu și pentru a-i trata pe oameni mai bine, pentru a-i ajuta să rămână sănătoși. Mulțumesc! Thank you for the very clear messages. Mulțumim pentru aceste mesaje foarte clare. Acum, următoarea rundă, avem 12 intervenienți. Eva Copați, de la PPE întâi. Pani minister, bardzo dziękuję za słowa dotyczące zdrowia publicznego. Vă mulțumesc, domnule, doamnă ministru, pentru tot ceea ce ați spus în legătură cu sănătatea publică. Am o întrebare concretă. Printre prioritățile finlandeze, există și o luptă mai eficientă împotriva cancerului. E ucigașul cel mai mare în secolul 21. În uh, președinția dumneavoastră puteți să începeți mai multe inițiative, lupta europeană împotriva cancerului și am putea să ne folosim de experiențele existente în statele membre, însă e nevoie de bani. E nevoie de un program european, un program extins, astfel încât să ne asigurăm că sistemele de sănătate pot să funcționeze mai bine și că putem să începem mai repede să îi tratăm pe oameni. Thank you for SND. Mulțumesc. În numele socialiștilor, Sara Serdas. Senhora Ministra, seja bem-vinda. de enaltecer Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna ministru. Finlanda a dezvoltat o serie întreagă de politici în vederea sănătății. Aveți o abordare sectorială prin care în uh, politicile și um, măsurile publice luați în considerare toate aceste aspecte. Este o provocare pe care înțeleg că vă o asumați și în cadrul președinției și cu siguranță va duce la consecințe pozitive în domeniul sănătății. Însă, în Uniunea Europeană mai avem o problemă, uh, de fapt, uh, principala afecțiune care cauzează decese, bolile transmisibile. Și uh, asta se cifrează într-o sumă destul de mare din PIB-ul nostru. Ce veți face pentru a preveni aceste boli? Mulțumesc! Thank you. For Renew, Mulțumim acum pentru grupul Renew, doamna Renoir. Doamna ministru, îmi cer scuze că trebuie să repet ceea ce s-a spus deja, dar trebuie să insist, pentru că e o miză mare. Cancerul provoacă milioane de victime în fiecare an, dintre care foarte mulți sunt copii. Am făcut progrese în ce privește detectarea precoce și tratamentul medicamentos, însă trebuie să facem mai multe pentru cercetare, mai ales în ce privește uh, modalitățile de tratament prin inteligență artificială și intervențiile în stadiile acute ale bolii. Ne bucurăm că recent Comisia Europeană a anunțat un plan european de luptă împotriva cancerului. Voi prezenta un amendament bugetar pentru a asigura o mai bună finanțare. Dar vă întreb acum, în ce fel președinția finlandeză intenționează să susțină și să sprijine financiar această inițiativă? Mulțumim. Acum, în numele verzilor. Thank you very much for giving me the opportunity to formulate a question on front. Vă mulțumesc foarte mult. Um, vreau să pun o întrebare în legătură cu nutriție și etichetare. Mai multe state membre au uh, început să pună etichete cu privire la caracteristicile nutriționale pe uh, partea din fața ambalajului și asta îi ajută pe consumatori să compare calitățile nutriționale ale produselor și astfel pot să ia decizii mai informate când cumpără alimente. În urmă cu câteva luni în urmă s-a lansat o inițiativă cetățenescă europeană care a cerut ca această practică să devină obligatorie peste tot în Uniunea Europeană. Acum vreau să vă întreb uh, dacă uh, Comisia Europeană Uh, are această inițiativă în vedere, în ce fel preștinția finlandeză vrea să încurajeze condiții pentru a simplifica o etichetare care să prezinte elementele nutriționale principale în interesul armonizării pieței unice. Mulțumesc și mult succes în preștinție! Mulțumesc de la ID, nu avem vorbitor nici de data asta. Trecem la ECR acum. Doamna Copcinscă. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule, doamnă ministru. A, mea, a doua mea întrebare are de-a face cu rezistența la antibiotice, subiect deja enunțat, dar îl repet pentru că e foarte important. În primul rând, eu sprijin toate măsurile pentru luptă împotriva rezistenței la antibiotice. Uh, Banca Mondială prevede că până în anul 2050, prin această rezistență la antibiotice, daunele ar putea să fie foarte mari. Cazurile de deces ar putea să ajungă la cifra de 10 milioane, conform datelor furnizate. Vă spun că despre aceste previziuni ale băncii mondiale, pentru că noi auzim foarte mult aici despre bunătarea, bun, economia bunăstării. E un concept care conține tot ceea ce ține de sănătate, mediu social, formare, educație. Una din prioritățile Uniunii și președinției finlandeze uh, e sprijinirea măsurilor de sănătate. Problema rezistenței antimicrobiene nu e doar o problemă a Uniunii Europene. europene. Unul dintre obiectivele UE ar trebui să fie și un program pe acest subiect. Avem nevoie de o colaborare strânsă cu celelalte organizații, cu statele foarte dezvoltate. Trebuie să utilizăm acest potențial. V-aș întreba ce fel de măsuri veți lua pentru rezistența la, anti, la antimicrobiană. La ce ne putem aștepta din partea președinției finlandeze? Uh, okay. Îmi cer scuze, dar v-am dat un minut, vă rog să vă încadrați. Acum de la GUE, Ania Hazekamp. minister, en hartelijk welkom. Mulțumesc, doamna ministru. Bun venit uh, la comisia noastră. Sunt uh, două lucruri pe care vreau să le abordez. În primul rând, otrăvurile din agricultură. Se folosesc o serie de substanțe otrăvitoare care sunt foarte periculoase și care rămân prea mult pe piață. Ce veți face pentru a ajuta statele membre să evalueze utilizarea acestor substanțe astfel încât acele prelungiri automate care se dau pentru folosirea acestor otrăvuri să nu se mai acorde. În al doilea rând, dacă ne uităm la criza climatică, la biodiversitate și la substanțele din agricultură, cu siguranță putem evita anumite probleme. Dacă mâncăm mai multe fructe și legume și dacă reducem numărul de alimente pe care, numărul de animale pe care le creștem, cu siguranță vom obține efecte pozitive. Poate vă asumați acest lucru pe viitor. Mulțumim acum de la PPE. Natalie Colan. Doamna ministru, problema copiilor este una esențială. Sănătatea și marketingul alimentar sunt două lucruri care intră în contradicție. Aș vrea să știu ce aveți în vedere pentru a restrânge practicile de marketing care îi țintesc pe copii, pentru că le propun alimente care sunt foarte bogate în zahăruri, în grăsimi. Apoi, în ce privește problema perturbatorilor endocrini care sunt prezenți uh, în jurul nostru și care ne schimbă starea de sănătate. Aveți în vedere să introduceți criterii de identificare a acestor substanțe perturbatoare endocrine, așa cum am adoptat criterii pentru pesticide, pentru biocide, în cazul jucărilor și cosmeticelor. Mulțumesc! Mulțumim! Timo Volken acum de la Socialiști. Thank you, Chair. Dear Ms. Q, thanks for being... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru Chiuru, vă mulțumim pentru prezență. Noul regulament european privind dispozitivele medicale va intra în vigoare de plin în mai 2020, deci mai avem puțin. E un regulament care va îmbunătăți sistemul de reglementare și ne va asigura că se protejează sănătatea pacienților, în același timp oferindu-le acces la cele mai noi tehnologii de diagnostic și de tratament. La ședința EPSCO din iunie 2019, delegațiile irlandeze și germane au ridicat însă temeri cu privire la capacitatea organismelor notificate de a controla dispozitivele medicale în temeiul noului regulament. Se pare că vor fi, de fapt, mai puține organisme notificate pe viitor decât în prezent și astfel tranziția va fi foarte grea, dacă nu imposibilă. Ce va face președinția dumneavoastră pentru a se asigura că regulamentul privind dispozitivele medicale poate să fie pe deplin aplicabil încă din mai 2020, așa cum e prevăzut, cum vă veți asigura că sunt destul organisme notificate? Mulțumesc! De la Renew, din nou, Veronic Lenoir. Mulțumesc. Doamna ministru, sănătatea cetățenilor europeni înseamnă și să combatem prezența substanțelor periculoase din mediul înconjurător și din produsele pe care le consumăm. Veți lua măsuri pentru a vă asigura că se respectă regulamentul RICH, care prevede înregistrarea substanțelor periculoase? Actualmente, Comisia evaluează perturbatorii endocrini pe fiecare sector în parte. Cum vă veți asigura că aceste proceduri fragmentate nu vor uh, întârzia și mai mult adoptarea unei legislații cadru comune? Și, la nivel mai general, doamnă ministru, în ce fel veți veghea la impactul uh, politicilor în materie de mediu și uh, impactul asupra sănătății cetățenilor și copiilor noștri? Mulțumim, Cindy Franzen de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei ministru pentru că ne-a prezentat uh, prioritățile președinției finlandeze. Mă bucur foarte mult că dați atât de multă importanță economiei bunăstării, pentru că avem nevoie de o abordare mai largă a sănătății tuturor cetățenilor și e bine că luptați împotriva cancerului, așa cum au uh, cerut mulți colegi, însă o sănătate și o stare de bine presupune și un mediu sănătos, produse sănătoase. Așa cum a spus deja doamna von der Leyen, trebuie să trecem către o strategie transversală pentru a proteja sănătatea cetățenilor de efectele poluării în aer, în apă, să ne protejăm de emisiile industriale de perturbatorii endocrini. De asemenea, Consiliul a cerut Comisiei să asigure o protecție înaltă a sănătății oamenilor și a mediului în general, minimizând expunerea la perturbatorii endocrini. De aceea sper ca președinția finlandeză să înceapă consultări între Parlament, Comisie și Consiliu pentru a ajunge la o strategie cuprinzătoare și echilibrată mai ales în ce le privește pe femeile însărcinate și în ce privește pe copii. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Șadelmuse de la Socialiști. Vă mulțumesc! Este nevoie de un angajament clar pentru a ne proteja sănătatea. Am două întrebări rapide. Am auzit că în ce privește sănătatea, avem uh, probleme grave cauzate de poluarea aerului în Europa. Ce o să facă președinția dumneavoastră pentru a îndemna țările membre să respecte regulile care deja există? Deci cum îmbunătățim situația? Și o altă întrebare care deja a fost uh, pusă și de alți colegi, ce facem cu substanțele periculoase de care ne lovim zi de zi în jurul nostru și care sunt greu de eliminat? Am văzut că țările membre sunt cele care opun rezistență oricărui progres. Noi vrem să eliminăm aceste substanțe periculoase din mediul nostru, dar ce facem cu țările membre? Mulțumesc! Eh, De la neafiliați, Atanasios Constantiniu. Θα παρακαλούσα την Vă mulțumesc. Aș dori să întreb pe doamna ministru care este abordarea finlandeză în ceea ce privește um, bunăstarea socială pentru imigranți și refugiați. Pot să participe la sistemele de sănătate, primesc un sprijin activ. Mulțumesc. Suntem la sfârșitul de a doilea runde, dar încă mai avem un număr mic de intervenții pe care le pot face eurodeputații prin Catch the Eye. Văd două solicitări de la PPE. Deci două de la PP. Cine dorește? Văd că și cineva de la ECR, o solicitare de la Verzi și noi astăzi de la PP. Cam mulți de la PP. Dacă nu, cumva sunt de acord celelalte grupuri. Se pune problema proporționalității, Peter. Să vă reamintim cum uh, se întâmplă lucrurile? Bun, să începem cu doi de la PP, altfel devine foarte dezechilibrat. Domnule Bușoi. Minister, uh, I hope health Mulțumesc, domnule președinte. Sper că sănătatea va fi o prioritate pentru președinția noastră. Pe lângă um, problemele importante, cum ar fi vaccinarea, cancer și rezistența la antimicrobieni, um, Cred că o altă prioritate a Finlandei este accesul mai bun la sănătate, pe care l-am discutat și pe timpul președinției române și sperăm să meargă mai departe pe perioada președinției dumneavoastră. Avem o serie de dosare legislative. Unul este programul pentru sănătate, care pentru prima oară nu va fi unul separat, va face parte din FSE+. Și Parlamentul European a propus o mică sporire a bugetului și sperăm ca aceasta să rămână în discuțiile finale. Apoi, la HTA, uh, tehnologiile în sănătate. Știu că faceți uh, uh, eforturi, dar trebuie să fie chiar foarte mari, pentru că altfel sunt șanse mari să înghețe dosarul păcat pentru pacienții europeni. De asemenea, Comisia Europeană face o evaluare a legislației în ceea ce privește vânzările de um, țesuturi vii și de sânge și vreau să știu dacă președinția finlandeză va face ceva în acest sens la Consiliu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! tot de la PPE, doamna Monserat. Mulțumesc, voi fi subcintă. E important să vorbim despre rezistența la antibiotice de cancer și despre sănătatea mentală. Este adevărat că noi avem sisteme publice în care se fac progrese pe eh, cercetare, resurse mai mult și asistență la diagnostic și la tratament și uh, Um, îi sprijinim pe pacienți uh, cu aceste boli, dar trebuie să lucrăm și mai mult, să facem eforturi mai mari pe partea de prevenție. La prevenție am lucrat foarte mult uh, în combaterea consumului de alcool, al drogurilor, pe partea de alimentație, uh, pe partea de sport, să luptăm împotriva sedentarismului și a obezității, dar uh, nu lucrăm așa de bine pe gestionarea emoțiilor, singurătate, stres, depresie. Și aș dori să mă refer la ceea ce uh, spuneau și romanii, uh, mensana incorpore sana. Și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, Uh, ce veți face pe perioada președinției, ce veți propune ca măsuri pentru o prevenție mai bună a sănătății, mai ales în aceste domenii principale, cancer, rezistență la antimicrobieni și sănătatea mentală. Mulțumesc! Thank you for the Greens. Mulțumesc! De la Verzi, doamna Paulus. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să vă reamintesc că cu amabilitate că, nu știu, poate n-am primit uh, o întrebare la întrebarea dinainte. Și mai am o întrebare care se referă la acordurile comerciale. În acest moment uh, sunt uh, zvonuri că sunt medicamente care sunt înregistrate în Statele Unite, ar putea să fie puse pe piața europeană fără să trebuiască să fie înregistrate din nou aici. Aș vrea să știu care este opinia noastră în acest sens. Mulțumesc și ultima intervenție de la ECR, doamna Tediusca. Minister, Stimați colegi, doamnă ministru, aș dori să vă pun o întrebare legată de strategia europeană pentru sănătate. Sună foarte interesant Important e și elementul legat de tineret, care e dependent de economia digitală acum. Important e să reușim să acționăm. Ne vorbeați de cei care se împotrivesc vaccinării și spuneați că e o discuție care trebuie să aibă loc și la nivel de state membre. Eu cred că am avea nevoie de analize concrete, să vedem ce se întâmplă, de ce există toate aceste fenomene în Uniunea Europeană. Ce se întâmplă cu epidemiile în Uniunea Europeană? Toți europarlamentarii, toți cei care lucrează pentru Parlamentul European nu pot să doneze sânge din cauza că ne tot mișcăm. Nu putem să donăm sânge Aș dori să mă sprijiniți în acest sens pentru că vreau să fac ceva și mă voi adresa președintelui Parlamentului European. Mulțumesc, iată, am uh, parcurs toate întrebările, tot spectrul politic. Aveți 5 minute să trageți concluzii, fie 7. 7 minute. Este o provocare, ce să spun. Haideți să vedem cât de departe ajung. Substanțele chimice. Uniunea Europeană are o legislație completă privind siguranța alimentară și avem instituții ferme, ECA și EFSA, care se ocupă de activitatea din acest domeniu. E clar că trebuie să avem o monitorizare bună a substanțelor chimice, însă cel mai important este că trebuie ca întreg lanțul alimentar să-și asume răspunderea, începând uh, Uh, cu producția primară și până la distribuitorii cu deamănuntul, ca să ne asigurăm că livrează consumatorilor produse sigure. Nu e ușor, însă trebuie să recunoaștem că atunci când ne confruntăm cu astfel de provocări, trebuie să respectăm legislația europeană și să fim stricți. în ceea ce privește perturbatorii endocrini. Au fost întrebări asemănătoare de la mai mulți intervenienți. Președinția finlandeză își propune să se asigure că toate măsurile necesare se vor include în programul de lucru al Comisiei noi, cu termene clare, care să fie suficient de ambițioase. Cea mai bună modalitate de a avea un cadru comun pentru perturbatorii endocrini la nivel de Uniune Europeană ar fi elaborarea unei strategii privind mediul netoxic, cât se poate de repede. Și în conformitate cu programul, cel de-al șaptelea program european de acțiune de mediu. Uh, în ceea ce privește etichetele pe alimente. Câteva cuvinte și aici. The council is, is awaiting Consiliul așteaptă rezultatul evaluării de către comisie, uh, diferitele programe de etichetare, pe față și pe spate din statele membre și impactul asupra pieței interne, precum și nevoia de armonizare ulterioară în acest domeniu. Dacă se hotărăște comisia să propună modificări la cadrul uh, juridic actual, noi suntem dispuși să demarăm examinarea acestor propuneri fără întârziere. Um, Au mai fost câteva întrebări cu privire la implementarea regulamentului în europene privind dispozitivele medicale. Situația de, legată de uh, punere în aplicare, într-adevăr, ridică niște preocupări legitime. Președinția urmărește aproape acest aspect și uh, suntem dispuși să lucrăm cu statele membre, cu Comisia și cu Parlamentul European pentru a găsi soluții. dacă se dovedește a fi necesar, dar e clar că trebuie să lucrăm din greu la acest domeniu. few words about trucks and um, well trucks sorry that I couldn't answer earlier we do agree that uh, uh referitor la substanțele medicamentoase cred că ne trebuie aici o abordare holistică, să vedem și ce se întâmplă în Europa, să investim mai mult la partea de prevenție, dar și la partea de administrare. Utilizarea greșită acestora sunt medicamente, de exemplu, care se folosesc pentru boli mentale și acolo trebuie să găsim modalități comune de colaborare cu statele membre și de, cred că aici e nevoie și de o activitate multisectorială. Unii dintre noastre ați pus întrebări legate de sănătatea mentală. Like I said when I, when I had a speech earlier, I think it's one of the biggest challenges. Cred că aceasta reprezintă una dintre provocările principale în Europa și dacă nu o tratăm suficient de devreme o să pierdem această luptă. Sunt mulți tineri care nu au nici educație și nici posibilități pe piața muncii. Acestea sunt chestiuni care sunt provocări pentru noi toți. Uh, până la urmă, nu e vorba doar de educație, e vorba de bunăstare. Uh, aspecte care trebuie să fie luate mai, luate mai în serios în statele Uniunii Europene. Așa că salut orice inițiativă în acest domeniu. Au fost și câteva întrebări cu privire la cooperarea în domeniul sănătății la nivel de Uniune Europeană în viitor. Având în vedere câte provocări avem, considerăm că, într-adevăr, sănătatea publică reprezintă o preocupare comună la nivel european. Ce putem să facem mai bine împreună? Cred că trebuie să lucrăm mai bine pe aceste subiecte. Clar, trebuie să avem o cooperare mai strânsă. Rare diseases red. Is oh, okay. Did we miss something? Did we miss anyone's question? Nu știu dacă ne-a scăpat ceva. Sper că nu. Toată lumea e mulțumită, nu e nimeni uh, frustrat. Iată ce înseamnă o strategie um, pentru bunăstare. Da, promovez bunăstarea, mă bucur foarte mult că am avut aceste minute de schimburi cu dumneavoastră și vă încurajez um, să lucrați din greu pentru promovarea sănătății și pentru promovarea bunăstării oamenilor din Europa, pentru că uh, doar împreună putem să facem asta. Aveți uh, uh, un rol important, sprijiniți-ne munca și noi o să sprijinim pe dumneavoastră și cred că e foarte important să avem niște actori care înțeleg despre ce este vorba, care este miza aici. Mulțumesc! you for the inspiring conclusion and... Mulțumim pentru această concluzie care ne inspiră. După cum vedeți, în această comisie mm, există o dorință foarte vie de a lucra pe aceste subiecte. Sunt convins că vom colabora foarte bine. Acum uh, ne reluăm activitatea comisiei. De fapt, ne vom relua activitatea la ora 5 după amiază și uh, de data aceasta chiar o să prezideze BAS.